Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Vom începe cu ședința noastră. Pe ordinea de zi se află punctul 8 al ordinii de zi. Este vorba despre raportul despre cele 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor europene cu privire la funcționarea pieței unice și raportoarea pentru aviz pentru uh, Comisia Piață Internă este uh, Nadia Hir și dau cuvântul. Te rog, Nadia. Mulțumesc. Am vorbit deja despre acest aviz între timp ați primit și propunerile de amendament, chiar amendamentele de compromis. Este vorba despre preocupările cetățenilor în uh, cadrul pieței unice și noi, în uh, calitate de membri ai Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, am primit o serie de subiecte care sunt specifice acestui domeniu, despre securitatea socială, sănătate, aprovizionare în statele membre, recunoașterea calificărilor profesionale, antidiscriminare și pensii. Acestea sunt domeniile în legătură cu care noi, uh, ca membri ai Comisiei de Ocupare, urma să ne pronunțăm și ele sunt cuprinse și în avizul nostru. Amendamentele de compromis care v-au fost distribuite cuprind pe de o parte primul punct, sistemele de securitate socială, am văzut că cetățenele și cetățenii care și uh, nouă ne-au trimis o serie de solicitări și presupun că și dumneavoastră, uh, sunt preocupați de faptul că dacă cineva lucrează într-un stat membru, în continuare el are probleme. Ce se întâmplă dacă uh, intră în șomaj, ce se întâmplă cu prevederile legate de pensie. Lucrurile nu sunt clarificate de aceea noi în această propunere de compromis am făcut o propunere pragmatică să verificăm dacă este posibil pentru cetățene și cetățeni care știu că pentru o perioadă determinată vor lucra într-un stat membru sau în mai multe state membre să să uh, se asigure într-un sistem de asigurări sociale separat. Deci să creăm un fel de regim separat al 28-lea, pe lângă cele 27 eh, specifice pe plan național. Deci ar fi o soluție pragmatică și Sigur, s-a spus că există eh, multe discuții academice pe tema aceasta, că există studii Ehm, aceasta ar putea fi însă o posibilitate pentru ca eh, lucrătorii care beneficiază de eh, dreptul la liberă circulație să eh, poată să-și rezolve problemele mai ușor. Asta însă nu înseamnă că într-un fel se aduce atingere sistemelor de asigurare pe plan național. Și acest lucru figurează și în amendamentul nostru. În legătură cu amendamentul de compromis B, am dorit să informăm și să creăm garanția ca, dacă cineva lucrează într-un alt stat membru, să obțină informațiile necesare pentru a se putea adapta cât mai repede posibil și să găsească un loc de muncă um, căruia el să-i corespundă. În legătură cu acest compromis B este și compromisul C, care de asemenea uh, solicită un ghișeu unic pentru cetățenii mobili, astfel încât lucrurile să fie simplificate pentru ei. Amendamentul D se referă la uh, cel mai important patron din cadrul Uniunii Europene. Este vorba de întreprinderile mijlocii noi punem preț pe faptul că nu doar marile concerne trebuie să-și coordoneze regulamentele vis-a-vis -vis de lucrători, ci și IMM-urile trebuie să fie degrevate de povara birocratică pentru a putea pune la dispoziție locuri de muncă cetățenilor în condiții mai facile. Amendamentele de compromis E, F și G se ocupă de asigurarea sănătății, inclusiv de prevenție. Dacă cineva uh, obține un concediu medical într-un stat membru, lucrurile să se poată rezolva uh, relativ simplu, astfel încât banii să intre în contul respectivului lucrător, chiar dacă el între timp s-a întors în țara natală. Sigur că este nevoie de uh, un flux de informații uh, la dispoziția lucrătorilor ca ei să știe unde eventual este nevoie să se mai asigure. Compromisul H se referă la domeniile de calificare profesională pentru că se dorește crearea unor garanții ca prin uh, recunoașterea calificării profesionale, să se faciliteze și accesul la locurile de muncă. În amendamentul I sunt prevăzute uh, elemente legate de uh, abilități lingvistice, dar și elementul învățare de-a lungul uh, întregii vieți uh, și o calificare la standarde europene sunt prevăzute. La amendamentul de compromis J uh, sunt menționate o serie de subiecte, pentru că nu este posibil ca un stat membru să funcționeze în baza unor reglementări cu caracter discriminatoriu. Amendamentul K se referă la faptul că dreptul la pensie pentru lucrătorii mobili trebuie să fie pe picior de egalitate cu dreptul la pensie al celor care au rămas în același stat membru de-a lungul vieții profesionale. Deci, mă bucur că la majoritatea amendamentelor de compromis am putut ține seama de opinia tuturor grupurilor politice și uh, poate la compromisul A Grupul S și D uh, va regândi poziția pentru că este un pas important pentru cetățenele și cetățenii care în anii următori urmează să uh, beneficieze de mobilitatea transfrontalieră și este important să avem studii din acest punct de vedere și eu cred că uh, politica social-democrată trebuie să fie favorabilă și uh, dorințelor acestui tip de lucrători mobili avem o serie de amendamente care se referă la directiva privind detașarea forței de muncă. Eu aici, în calitate de raportare, nu am putut să avansez un amendament de compromis pentru că vineri, în ședința coordonatorilor, uh, Ehm, am numit raportorul din partea grupului S D pentru cel de-al doilea pachet de reglementări și eu cred că este un subiect atât de important, eh, atât de specific, încât necesită timpul necesar și în comisia noastră pentru uh, o evaluare și corespunzătoare și cred că nu am face, ne-am face vreun serviciu în acest domeniu dacă am încercat să impunem poziția unui grup politic în acest aviz. Deci, în legătură cu acest domeniu nu am putut propune un amendament de compromis și m-ar bucura să împărtășiți opinia dumneavoastră. Mulțumesc, Nadia Hirsch. Raportorii din umbră acum pentru comentarii. Iuta Steinbeck. Eu tai cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, aș vrea să constat în numele grupului S și D că pentru noi, lucrătoarele și lucrătorii din Uniunea Europeană înseamnă și, de asemenea cetățene și cetățeni europeni iar interesele lor uh, trebuie să le apărăm în această Comisia pentru Ocupare. Și uh, lucrurile trec dincolo de uh, aspecte legate de sănătate, asigurarea să, de, uh, locurilor de muncă. Este vorba și de servicii sociale, despre detașarea lucrătorilor uh, și despre uh, inclusiv uh, licitații iar eu am participat în numele grupului S și D la forumul pieței interne, la care au participat membrii ai Parlamentului, dar și ai uh, Comisiei și Consiliului și au fost publicate 20 de linii directoare. În cadrul unei dezbatere uh, panel uh, s-a vorbit despre dimensiunea socială și despre situația lucrătoarelor și lucrătorilor. Deci, se pare că este clar și pentru colegele și colegii din afara acestei comisii eh, că situația lucrătoarelor și lucrătorilor este importantă pentru ca lucrurile să eh, poată fi rezolvate eh, din toate punctele de vedere. Noi, în calitate de socialdemocrați europeni, am avut o poziție cât se poate de clară în favoarea lucrătoarelor și lucrătorilor și prin amendamentele propuse de noi am dorit să le apărăm interesele și suntem decepționați că nici unul din amendamentele pe care noi le consideram esențiale în ce privește interesele lucrătorilor au fost preluate în ce privește piața internă socială. Există formulări de compromis menționate de către rap autoarea avizului, care din punctul nostru de vedere nu comportă probleme. Dar dacă până în final propunerile noastre de amendament nu vor fi respectate, atunci noi nu vom vota favorabil decât dacă vom considera că interesele lucrătorilor și lucrătorilor sunt reprezentate corespunzător. Doamna Lopez Veni, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș vrea, spre deosebire de colega Steinbrück, să spun că raportoarea a desfășurat o activitate excepțională și în numele partidelor populare aș vrea să-i mulțumesc pentru că amendamentele de compromis au ținut seama și de amendamentele avansate de grupul nostru politic. Eu cred că niciodată nu putem pleca de la ideea că dintr-o lovitură se pot rezolva toate problemele pe care lucrătoarele și lucrătorii le întâmpină atunci când lucrează în afara țării natale. Dar ă, dacă ă, încercăm o rezolvare, cred că această cale pe care ne-am înscris este foarte fericită, pentru că, de fapt, în acest raport uh, sunt menționate și problemele cu care lucrătorii mobili se întâlnesc. Este vorba despre probleme care țin de specificul pieței in, uh, interne și modul în care sunt abordate de către autoarea avizului este unul foarte pozitiv. Eu mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră, cred că activitatea desfășurată a fost bine binevenită și s-a încercat atingerea unui consens în aceste amendamente de compromis. Doamna Turină are cuvântul. Um, well, thanks somehow <laughs> to the rapporteur. Normally we have a good cooperation. Mulțumesc raportoarei. Și noi lucrăm uh, bine în mod normal, dar este esențial să avem și o valoare adăugată vis-a-vis -vis de raportul INCO. Și aceste subiecte sunt legate și de drepturile lucrătorilor detașați de sistemul de securitate socială, dar și de achiziții publice, de multe alte aspecte noi. Ca reprezentanței grupului S și de ne dorim mai mult, dincolo de amendamentele 63, 64, 66, 67. Sunt subiecte importante pe care dorim să le discutăm când este vorba despre piața internă în această comisie. Nu cred că trebuie să intrăm în detaliu, în, dar eu cred că în amendamentul 66 nu facem acest lucru. Noi afirmăm doar că mobilitatea trebuie să fie urmată și de încarantarea unor drepturi și de implementarea acestor prevederi astfel încât să se uh, înlăture dumpingul social. Și eu cred că uh, noi trebuie să fim cu toții de acord cu aceste aspecte. Eu cred că trebuie să spunem că dacă încercăm să facem o sinteză a acestor amendamente, ă, ele trebuie să fie până la urmă incluse în raportul final, pentru că altfel el nu va avea o valoare adăugată în, raport, în ă, comparație cu raportul IMCO. Și, ă, după cum am spus și dumneavoastră, sunt niște soluții pragmatice dar uh, să uh, nu rămânem invizibili și uh, insignifianți. Îmi cer scuze că sunt atât de directă. Noi trebuie să ne străduim pentru o valoare adăugată și eu cred că trebuie să revedem aceste amendamente de compromis înainte ca să le votăm. Mulțumesc. Bun. Constat că nu mai este nimeni pe lista. Mă scuzați. Domnul Benian, aveți cuvântul. Um, yes, I've just, just uh, had to respond to... Mulțumesc, Fran, să răspund doar uh, la unele din comentariile făcute, de exemplu, pe marginea uh, amendamentului 67. Aici trecem mult, uh, cu mult dincolo de protecția lucrătorilor detașați. Da, aveți dreptate, este vorba și de 66, dar mă refeream în special, în particular, <clears throat> la 67, care cred că este un amendament ce merge mult prea departe. Um, este, de fapt, o uh, uh, structurare a uh, economiilor în care lucrătorii deșașați pot să-și asume o muncă sau alta. Adică, uh, adică se creează un cadru detașat de cel al lucrătorilor care, în care uh, operează lucrătorii care nu sunt detașați. Uh, definiția activității, obiectului de activitate principală a unei companii este din nou o problemă. Deci uh, faptul că se spune aici că nu se pot externaliza sau subcontracta anumite uh, servicii sau activități contravine flagrant uh, economiei în care, din care provin eu. Într-adevăr, nu avem foarte mulți lucrători detașați în mediul rural în Regatul Unit, dar, dar există o întreagă rețea de mici companii care uh, sunt uh, supra-specializate și care, care utilizează lucrători uh, uh, detașați. Pe de altă parte, sunt foarte mulți uh, angajați care nu doresc să fie angajați permanenți uh, ai unei mari uzine, ci care doresc să-și ofere serviciile um, uh, unor întreprinderi mici, uh, hiperspecializate. Chiar dacă există un blocaj din partea altor state eh, membre, atunci eh, practic nu mai înfăptuim piața internă. Pentru că, pentru că, iată, se limitează dreptul de a angaja un subcontractant eh, împreună cu lucrătorii săi dacă acesta provine dintr-un alt stat membru. Păi dacă blocăm acest lucru, blocăm piața internă atunci, atunci nu mai are niciun rost să ne gândim la subcontractarea cu caracter transfrontalier în interiorul Uniunii Europene. Deci eh, dacă treaba rămâne așa, atunci nu avem, nu avem decât să respingem întregul uh, raport. Eu cel puțin așa voi face, pentru că, pentru că uh, în ceea ce mă privește impune niște uh, limitări, din punctul meu de vedere, absolut ridicule. Mulțumesc, Jutta Steinbrück, încă o dată, dar te rog frumos să, să fii succintă. Mulțumesc. Vreau să iau poziție față de amendamentul meu 67. Nicăieri nu scrie în acest amendament că se interzice subcontractarea din alte uh, firme. Uh, scrie doar că uh, firmele de tip căsuță poștală așa cum este prevăzut și în directiva privind detașarea lucrătorilor, trebuie să fie controlate mai strict atunci când întreprind activități cu, uh, într-un alt stat membru. Eu știu foarte bine, uh, cunosc foarte bine situația, provin din economia reală și știu ce înseamnă uh, știm ce înseamnă uh, activitatea subcontractanților registrați în țara de detașare ca firme uh, cu doar o căsuță poștală. Mulțumim frumos și acum ne dăm cuvântul din nou uh, Hirsch. Um. Um. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Uh, iată, această dezbatere uh, succintă arată că mai sunt lucruri de clarificat în ce privește acest raport și că încă mai există loc de interpretare pentru diferite elemente ale propunerii. Tocmai de aceea, mm, niciun avizul meu nu pot încă să adopt o, o, o poziție finală. Trebuie să Trebuie să avem grijă în principiu ca lucrătorii detașați să nu fie discriminați. Dar aici amendamentele despre care vorbim, uh, uh, aceste amendamente respectă doar o uh, poziție izolată a socialdemocraților. Deci, unii cred că fac economie cu reformarea directivei privind detașarea lucrătorilor, dacă, dacă rezolvăm problemele aici în câteva uh, amendamente. Eu cred că valoarea adăugată, doamna Turnan, este dată eh, chiar și prin amendamentul 1, adică eh, obiectivul nostru de a, de a crea cel puțin eh, perspectiva unui regim al 28-lea, care să permită Uh, transcenderea dintr-un stat membru în altul fără a cade în capcanele sistemelor naționale. Dacă acest lucru se realizează, valoarea adăugată este dată. Mulțumesc, spune doamna președinte. Discuția este încheiată uh, și uh, urmează și votul pe acest raport și acum dau cuvântul Nadiei Hirsch care va prezida în continuare ședința. Vielen Dank, dann kommen wir jetzt... Mulțumim. Trecem la punctul 9 de pe ordinea noastră de zi. Și anume discutăm amendamentele colegului Christensen de la Socialdemocrați. Aveți cuvântul pentru a vă prezenta amendamentele, vă rog. Formand, og Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, aici este vorba de nivelul minim de pregătire pentru uh, navigatori, pentru care avem nevoie de o legislație europeană. În acest context, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră. Uh, am primit patru amendamente pe care le pot uh, accepta Acum eh, se vorbește despre evaluarea mai constructivă a datelor și informațiilor. Este un amenent al colegului Kozlovski. Apoi mai este și eh, un amenament al colegului Filip de Pac care spune că procesul nu mai trebuie să fie tărăgănat. practic această eh, piesă de legislație este, acest dosar este ca și încheiat. Ehm, deci eh, nu ar trebui să existe probleme. În eh, Felipe Bac a depus amendamentul 28 în care dorește, se dorește o clarificare mai bună a determinării perioadelor de lucru, respectiv de odihnă pentru această categorie de lucrători, iar ultima propunere de compromis vizează datele cu caracter de, care sunt implicate în sistemele de securitate. Cam atât. Eu susțin toate amendamentele și le pot accepta. Ich gebe nun das Wort an Mulțumesc, dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnul Ian Kozlovski mai întâi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mai întâi îi mulțumesc raportorului Ole Christensen pentru activitatea depusă și îl felicit pentru activitatea sa deosebită pentru că, uh, iată, aici mai avem de, mai avem de implementat anumite lucruri. În ce privește certificatele și celelalte documente uh, legate de instruirea și pregătirea uh, marinarilor, sunt de acord cu uh, raportorul că trebuie să uh, asigurăm un anumit nivel al protecției datelor și că aceste date nu pot fi evaluate decât uh, în scop pur statistic important este ca Comisia Europeană să culeagă date de calitate pentru a putea stabili care sunt tendințele în acest sector și pentru a putea reglementa mai bine aspectele profesionale legate de exercitarea meseriei de navigatori. În plus, datele statistice pot, ar putea fi utilizate și în academiile pentru navigație. Important însă este ca uh, în general navigatorii europeni să uh, dețină o poziție mai bună pe piața internațională, să creștem uh, printr-o mai mare competitivitate atractivitatea acestei meserii. Eu sper că această directivă va intra în Uh, vigoare cât se poate de repede, pentru că nu e așa, vrem și noi să uh, uh, transferăm o bună parte a transportului pe cale, căile navigabile. Yes, uh, sorry, uh, Philip de Becker is uh, stuck in a traffic jam. Uh, uh, iau uh, cuvântul în, uh, în locul un, uh, unui coleg. Uh, Uh, care din păcate este blocat în trafic. Uh, vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru raportul său, sunt de acord cu avizul și îi susțin avizul în majoritate. Însă nu putem susține amendamentul 13 pentru care considerăm textul comisiei mai bun. Amendamentul 27 Aici trebuie să vă spun că acordul vizat a intrat deja în vigoare s-ar putea să apară probleme cu controlul de stat asupra porturilor aflate în afara Uniunii Europene, um, pentru că nu toate nu toate porturile au uh, certificarea STV 20. Eh, însă, eh, nicio întârziere nu mai poate fi eh, tolerată și de aceea cred că trebuie să ajungem la adoptare în prima lectură. 28 și 29 fac parte dintr-un compromis cu care sunt de acord. 21 uh, și 28 uh, privește și unele derogări cu privire la timpul de odihnă al navigatorilor. Aici cred că putem fi flexibili dacă este necesar, dar trebuie să ținem cont de condițiile menționate în text. Al de parte susține acest compromis. 24-29, compromisul 2 privind protecția datelor. Acest lucru este foarte important pentru noi și noi am dorit ca raportorul să formuleze în termeni și mai stricția această compromis, adică toate datele uh, procesate și prelevate de la acest navigator trebuie să fie analizate asigurând total anonimitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum îmi permit să dau cuvântul Comisiei Europene, uh, reprezentată azi de Giovanni Mendola. Oh, okay. Se pare că nu este nimeni aici din partea comisiei. Bine și așa. Da, că păi atunci, haideți să trecem mai departe la următorul punct de pe ordine de zi, punctul 9, afirmă președinta. Gut. <laughs> Dann zum Abschluss noch einmal der Berichterstatter. A, îmi cer scuze, spune președinta, ă, mai are cuvântul odată și raportorul. Nici o grijă, doamnă președinte nu m-am speriat că nu o să iau cuvântul. Vreau doar să mai spun că la amendamentul 13 am operat o mică uh, schimbare pentru că în directiva 2008 formularea este diferită. E, prin modificarea operată ne-am asigurat că există consistență și suprapunere totală cu textul din directivă. Dar nici acest lucru Uh, uh, dar nu trebuie să folosim, să preluăm unul la unul formularea comisiei, putem să avem formularea noastră care până la urmă zice același lucru. Andin uh, raportor. Mulțumim foarte mult raportorului și trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Spune președinta, avizul colegii noastre Cornelsen Atunci eh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, spune președinte, fondurile europene de antreprenoriat social. Și aici am plăcerea să vă comunic că am voie să dau cuvântul acelor membri care au depus amendamente. you can re remind the timetable and then we... Gut, scheint niemand von dem... Se pare că nici unul dintre cei care au depus amendamente nu dorește să intervină? Ba da, doamna Steinberg. Da. Noi, în calitate de membri ai grupului SCD, ne dorim ca organismele de supraveghere să Eh, fie cuprinse într-o rețea, să existe un schimb de informații și mă bucur că noi acum am ajuns la o formulare de compromis susținută de majoritatea privind acest antreprenoriat social, pentru că este important să vedem cine face parte din acest eh, antreprenoriat social și salutăm din acest punct de vedere amendamentul 21. Mulțumesc! Gut. Ansonsten sehe ich keine weiteren... Dat. Se pare că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Doamna Cornelis tocmai a sosit în sală. Deci, vom încerca să finalizăm discuția pe punctul 10 și pe 30 mai în Econ se va adopta raportul. Votul uh, în plenară va avea loc în sesiunea din septembrie. Bun. Punctul 10 al ordinii de zi. Doamna Cornelisen are cuvântul. Sunt avansate 56 de amendamente pe care ni le va prezenta. Yes, please. Uh, sorry to be late. I... Da, îmi cer scuze că am întârziat. Uh, am fost la un vot în Comisia FEM și uh, am alergat cât se poate de repede ca să ajung aici. Mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră pentru contribuție și cooperare. Lucrurile s-au derulat foarte bine, aș zice eu. Am încercat să includ aproape toate amendamentele de la SND și ALDE și cred că cu aceste amendamente vom îmbunătăți uh, aspectele socioeconomice ale instrumentului de asistență pentru preaderare, esențial pentru uh, populațiile și economiile acestor țări. Voi uh, discuta mai în detaliu patru lucruri pe care am încercat să le acoperim. Vom acorda o mai mare atenție grupurilor vulnerabile, în mare parte contribuția doamnei Gânșe. O, vom acorda o mai mare atenție um, consolidării uh, partenerilor sociali, uh, un lucru de importanță esențială dacă aceste țări vor uh, deveni uh, parteneri la dialogul social cu noi și prin acești parteneri sociali nu vom înțelege doar organizația societății civile, fiindcă în Uniunea Europeană ei uh, au un ro- ele au un rol mult mai puternic, chiar și la nivel uh, legislativ. Însă uh, vom consolida și o parte din societatea civilă și partea de societate civilă a finanțării IPA, pentru că și aceasta este centrală pentru funcționarea democrației. Apoi, strategia 2020 este inclusă uh, foarte uh, semnificativ în regulament. Am depus și eu amendamentul 73 care solicită ca obiectivele UE 2020 să fie stabilite și pentru uh, țările candidate, așa cum sunt pentru uh, statele membre. Reducerea sărăcie, inovare, durabilitate, și toate celelalte. Sigur, ele trebuie să, ele trebuie să fie în concordanță cu capacitățile țărilor respective, însă trebuie să le acordăm acestor țări oportunitatea de a-și dezvolta economiile în aceeași direcție ca și statele membre ale Uniunii Europene europene și niște ținte concrete spre care să se îndrepte, pentru că aceste ținte concrete par să funcționeze întotdeauna foarte bine în acest proces de extindere și de um, accelerare al uh, reformelor. Mulțumesc și doamnei Bizotă și doamnei Obermeier uh, pentru, domnului Obermeier pentru uh, contribuția lor. Uh, poate să vi se pară uh, o surpriză surpriză că votez uh, împotriva acestor amendamente, pentru că ele merg, ele merg împotriva tot ceea ce spuneam eu în raportul meu, dar cred că și electoratul lor și al meu ar fi foarte surprinși dacă ne-am fi pus de acord. Prin urmare, aștept cu nerăbdare să văd ce au de spus și raportorii din umbră. Colegin Steinruck, bitte. Doamna Steinruck. Eu mulțumesc raportoarei pentru activitatea excepțională desfășurată și pentru uh, buna uh, colaborare. Pentru noi, importantă este consolidarea rolului societății civile și a rolului sindicatelor și a dialogului social. Salut propunerea ca raportoarea să propună 1,5% din asistența financiară pentru organizațiile locale și regionale, iar în ce privește ajutorul de preaderare să fie acordat acelor țări în care uh, Uh, după ce uh, partenerii sociali au fost consultați. Ceea ce resping în numele socialdemocraților europeni este uh, faptul că egalitatea de gen a fost eliminată din raport, de asemenea că se propune o reducere financiară și că integrarea europeană ar trebui să funcționeze mai încet. Mie mi se pare că este o atitudine populistă care are un impact negativ asupra Europei Unite. Din acest punct de vedere, noi vom respinge aceste amendamente, dar per total găsesc că este un aviz bun din partea comisiei noastre. Mulțumesc, doamne Ștanruc. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram poprawkę. Domnul Kowlowski, mulțumesc. Susțin uh, amendamentele uh, doamnei Cornelison care sublinează importanța Parlamentului European în uh, acțiunile care au ca scop modificarea regulilor acestei, acestui ajutor și cred că este important să se sublinieze totodată că dimensiunea asistenței trebuie uh, stabilită în funcție de progrese și de punerea în aplicare a achiului comunitar. Deci să existe un tip de condiționalitate. Vreau totodată să subliniez importanța responsabilizării statelor candidate importanța dezvoltării acestora și cred totodată că Uniunea Europeană trebuie să profite de sursele de finanțare foarte variate și mă gândesc aici la organismele internaționale uh, dar uh, trebuie totodată să se asigure că nu există o um, dublare a acestor forme de asistență. Îmi amintesc uh, de o perioadă când și Polonia, țara mea, a beneficiat de asistență și în această, din această perioadă cel mai bine mi-amintesc uh, că limitarea birocrației și a sarcinii administrative era un lucru foarte important pentru noi. scopul fiind acela de a uh, crește și a eficientiza asistența uh, și ajutorul social. Este totodată important ca instituțiile să fie bine pregătite pentru a elabora strategii de dezvoltare și totodată pentru a pune în practică așa cum trebuie aceste, uh, această asistență. Astfel, ele ar fi un partener important pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul Sancler. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, dragi coraportori, dragi colegi pot să spun că acest aviz destul de simplu a reunit un consens rezonabil. Raportarea a acoperit foarte bine aspectul de uh, ocupare a forței de muncă și afaceri sociale al IPA și a inclus niște uh, chestiuni care vor fi deschise mai pe larg în uh, Comisia pentru Afaceri Externe. Discuțiile uh, cu privire la amendamentele depuse au fost destul de clare. Eu am propus un compromis doar pentru că amendamentele Amendamentul meu 60, împreună cu amendamentul 61 și cel 13 ale raportoarei, nu se excludeau nicicum unul pe altul și cred că am găsit un uh, echilibru foarte bun. Susțin uh, amendamentele doamnei Iuta Steinbrück și al Kingley Gantz care uh, îmbogățesc avizul în ceea ce privește dispozițiile de dialog social, societate civilă și așa mai departe cred că ulterior în Comisia AFET se va recunoaște importanța um, consilierii politice pentru țările candidate. Amendamentul anti-extindere nu a primit sprijinul nostru și sper că acesta să fie o încercare politică izolată care nu merită niciun fel de discuție, mai ales în această Comisie pentru Ocupare. Mulțumesc! Vielen Dank. Um, Sinclair, bitte. Mulțumesc. Acum, doamna Sinclair. Mulțumesc, doamnă președintă. Ă, eu am vrut să vin aici, în această comisie, ca să vorbesc despre locurile de muncă în regiunea ă, de centru a Regatului Unit pe care o reprezint. Și observ în raportul comisiei și în avizul pregătit de colega mea că se vorbește despre finanțarea creării de locuri de muncă în țările candidate. Ei bine, în Regatul Unit uh, suferim uh, reduceri puternice în sectorul public și oamenii își pierd locurile de muncă pentru a ne finanța contribuția la Uniunea Europeană și împrumuturi uh, de la uh, FMI pentru a finanța economiile irresponsabile ale acestor state membre. Chiar să, ieri se vorbea despre sume uh, pe care trebuie să le găsim pentru a susține un vis uh, al unei Europe federale care nu se termine niciodată. Oare se înțelege uh, semnătatea cuvântului prudență sau de a uh, nu te întinde mai mult decât ai plapuma Uh, sau de a învăța să mergi înainte de a alerga, eu mă mir că majoritatea membrilor din această comisie votează să ajute țări care nu au făcut nicio contribuție la bugetul Uniunii Europene jucându-se cu banii contribuabililor. Și apoi e Turcia. Când o să fim sinceri cu privire la Turcia? Turcia va fi un beneficiar al acestei asistențe. Chiar și cei mai pro-europeni prieteni ai mei recunosc că Turcia nu va fi niciodată un membru al Uniunii Europene. Și ei ocupă teren care aparține unui alt stat al, uh, membru al Uniunii Europene și încălcările drepturilor omului care se întâmplă acolo sunt absolut înfiorătoare și totuși noi le dăm bani. Ähm, ähm, Mulțumesc. Îi dau cuvântul din nou doamnei Cornelis în raportoarea noastră. Okay, thank you. Uh... Mulțumesc. Mulțumesc tuturor! Cred că vom avea o majoritate solidă pe majoritatea punctelor din acest aviz și vom avea uh, ceva bun de oferit Comisiei AFET. Eu voi încerca să in includ majoritatea contribuțiilor în raportul principal care se va discuta acolo. Uh, ceva vis-a-vis de ce spunea doamna Sinclair, frumusețea extinderii este că toată lumea are de câștigat la uh, urma urmei. Toate aceste țări candidate sunt uh, marcări pentru bunurile noastre. Eu, venind în țările de jos, pot să vă spun că aderarea Poloniei a dus la creșterea cu 5 ori a de 5 ori a comerțului dintre țările de jos și Polonia. Deci, prosperitatea tuturor duce la prosperitatea tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această dezbatere. Vom vota mai târziu în legătură cu acest aviz și Dann gehen wir zum Tagesordnungspunkt. Um... Ähm, la următorul punct pe ordinea de zi, punctul 12 investițiile sociale ca reacție la criză. Și avem un raport de inițiativă și colega noastră, Iațlovietska, ne va prezenta proiectul de raport. Dziękuję Pani Przewodnicząca.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 Dragi colegi, mă bucur foarte mult că pot să vă prezint astăzi raportul privind pactul uh, referitor la investițiile sociale, răspuns la criză, document la care lucrăm de câteva săptămâni. Acest raport este o contribuție la discuția privind răspunsul la criza economică și socială în Europa. Se propune prin acest text inițierea dezbaterii în cadrul Parlamentului European în ceea ce privește pactul de investiții sociale. Uh, criza economică și socială cu care ne confruntăm va avea fără îndoială o incidență pe termen lung, atât asupra economiilor, cât și asupra nivelului și calității locurilor de muncă și a investițiilor sociale în Europa. În urma crizei ne confruntăm cu următoarele probleme. O rată șomajului de peste 10% în statele membre, o rată extrem de alarmantă a șomajului în rândul tinerilor, care vine cu dificultăți uh, în ceea ce privește trecerea de la educație la um, ocupare, o, o problemă tot mai mare a lucrătorilor puțin calificați și un sistem uh, de educație în continuare neadecvat la piața muncii. Apoi, îmbătrânirea societății care pune o uh, povară mare asupra sistemelor sociale în Europa, majoritatea răspunsurilor actuale, ca și cele trecute, se referă la uh, disponibilitatea veniturilor publice pe termen scurt. Este un lucru foarte important pentru economia Uniunii Europene, însă acest răspuns trebuie completat cu un element de investiții sociale bine țintite și aceste investiții ar avea ca obiectiv îmbunătățirea situației economice și a ocupării forței de muncă. Pentru ca Europa să revină la o creștere durabilă, mi se pare indispensabilă elaborarea unei strategii de investiții sociale care să poată pregăti cetățenii pentru evoluția conduților economice și a nevoilor pieței muncii. Criza obligă statele membre să își regândească politicile sociale și să transforme reforme. Ideea statului providență activ într-un stat providență care uh, vizează activizarea, adică mobilizarea, investiția în resursele umane și crearea de stimulente, fără a se limita la reacționa la daunele sociale cauzate de problemele de pe piață. Politicile bugetare pe care ar trebui ca statele membre să le completeze

ar trebui să uh, vizeze și susținerea șomerilor pentru reintegrarea pe piața muncii, investițiile în formare și educație, flexisecuritatea, sprijinul pentru reconcilierea vieții familiale cu viața profesională, lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Investițiile sociale conțin mai multe politici și de aceea ele sunt importante pentru asigurarea pe viitor a unui nivel adecvat între investiții investiții și dezvoltare. Guvernele ar trebui să vadă acest, aceste elemente nu ca pe cheltuieli, ci ca pe niște investiții care vor aduce profituri în viitor, profituri pe care statele membre um, le-ar putea folosi. Strategia de la Lisabona sau strategia europeană pentru ocupare s-a soldat cu un eșec datorită gestionării inadecvate și analiza anuală a creșterii economice și raportul privind ocuparea demonstrează că obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește politica socială și educația nu au fost uh, avute suficient în vedere de către toate statele membre. Iată de ce cred că um, cadrul care vizează uh, administrarea economiei și factorii macroeconomici ar trebui completat cu o mai bună monitorizare a politicilor sociale. În proiectul meu de raport uh, propun ca statele membre să semneze pactul referitor la investițiile sociale, ceea ce ar permite crearea unui mecanism de gestionare mai performant și a unui mecanism de control mai bun, uh, ducând la o mai bună punere în practică a politicilor de ocupare. Astfel, obiectivele strategiei 2020 ar putea fi realizate. Politicile ar trebui monitorizate și în cadrul semestrului european 2013 pentru ca ele să, și pentru ca ele să poată fi puse în aplicare, trebuie ca în 2014-2020 cadrul financiar să prevadă mijloace financiare suficiente pentru aceste investiții sociale. Recomandările și ideile din raport sunt un fel de concluzie în urma audierii publice pe care am uh, organizat-o împreună cu grupul PPE în luna martie. Domnul profesor Van den Broek a propus, printre altele, cu ocazia acelei audieri, crearea acestui pact referitor la investițiile sociale. Sper că această idee să vă placă și contez pe colaborarea cu colegii mei și cu raportorii eh, din umbră din cealaltă comisii, raportorii de aviz și așa mai departe. Mulțumesc raportoarei. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră. Domnul Zercas. Grazie, signora președintă. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, doresc să trag atenția asupra faptului că ideile pe care le voi prezenta acum sunt, de fapt, cele ale Antigonei Papadopoulos, care nu poate să participe la această discuție, dar regretă acest lucru. Doresc să atrag atenția asupra faptului că um, ne bucură faptul că există acest raport de inițiativă efectuat de Danuta Iaslovietska și care, din perspectiva PPE, recunoaște pentru prima dată că uh, nu este nevoie doar de politici de economie și de austeritate pentru a învinge criza, ci că trebuie să se țină seama și de problemele cetățenilor. Noi ne dorim ca problematica socială să uh, fie din nou repusă în centrul atenției și din punctul nostru de vedere este un progres dacă și PPE-ul vede lucrurile astfel ca atare. Noi vom susține această abordare, dar în același timp aș dori să atrag atenția asupra faptului că există probleme în legătură cu care noi am dorit să înaintăm amendamente și să mai avem discuții pentru că uh, sunt idei care, din uh, punctul nostru de vedere, așa cum sunt reflectate în clipa de față, sunt uh, îndepărtate de poziția noastră. Poate că în urma unor discuții am putea să ajungem la formule de compromis. În legătură cu punctul 4, aici se spune că uh, daunele care sunt realizate de un eșec al piețelor ar putea fi înlăturate doar prin modernizarea modelului social european și printr-o regândire a politicii sociale. Da, sigur, acest lucru este valabil pentru țări cum este Spania, de pildă, care are acum probleme majore în ce privește cheltuielile publice, iar problema de fapt nu este legată de cheltuieli, pentru că acestea de fapt nu au crescut în ultima vreme, ci de fapt încasările au scăzut și asta duce la un deficit insuportabil și la creșterea datoriei. Deci, ă, nu cheltuielile Ehm, sunt extrem de mari eh, pe plan social, ci, din păcate, piața, în urma crizei, s-a prăbușit. Este o problemă a pieței, o problemă financiară și este absurd să uh, revenim acum cu un uh, curs și o tendință inversă, încercând să uh, reducem prestațiile sociale. Deci la punctul 4 eu cred că trebuie să operăm o modificare. Și mai există și la punctul 10 o problemă pentru grupul nostru politic, pentru că noi nu credem că tocmai acum acum când uh, situația a luat aspecte dramatice și când există un șomaj atât de ridicat în rândul tinerilor, ar trebui să, se, să crească și mai mult vârsta de pensionare. Până unde să ridicăm vârsta de pensionare când tot nu există locuri de muncă, nici măcar pentru cei tineri? De ce să uh, îi facem acum pe oameni să aștepte atât de mult până în momentul în care vor primi pensia. Deci eu cred că uh, trebuie să găsim uh, o metodologie mai simplă. Uh, nu putem să avem o soluție tip panaceu pentru toate tipurile de probleme. Sigur, sistemele de pensionare trebuie să fie mai adaptate la nevoile pieței, dar oamenii care au plătit uh, contribuțiile de pensie timp de decenii și au desfășurat o activitate grea, o activitate grea din punct de vedere fizic, uh, nu vor putea până la o vârstă înaintată să lucreze și să aștepte pensia. Din punctul nostru de vedere nu este corect. Mulțumesc. Dau cuvântul acum colegului Papadopoulou. Thank you very much. I endorse whatever Mulțumesc că uh, susțin uh, tot ce a spus uh, colegul meu Serca. Sunt și eu raportare din umbră pe acest raport. Salutăm faptul că cel puțin câțiva membre de la PPE, cum este doamna raportor, care este din Polonia, înțeleg că austeritatea singură nu este o soluție pentru ieșirea din criză și nu este metoda uh, predilectă pentru relansarea economică. Tocmai de aceea avem nevoie, pe lângă toate măsurile de austeritate, și un pac, de un pachet de măsuri sociale pentru combaterea efectelor e, uh, crizei. Sigur, e nevoie și de e, uh, crearea locului de muncă, de disciplină fiscală, dar trebuie să, ca Uh, investițiile în uh, măsurile sociale să însoțească toate aceste demersuri pentru a ne asigura că în societate va exista un real progres. Trebuie să ne gândim, de exemplu, cum să reducem abandonul școlar precoce, cum să stimulăm um, tinerii să intre în pregătiri profesionale de valoare, cum să combatem uh, sărăcia și șomajul în rândul tinerilor și cum să susținem îmbătrânirea uh, activă a populației. Iată, suficiente argumente pentru implementarea unui uh, pachet social care să îmbunătățească uh, programele de educare de, activ, uh, de, de acces al tinerilor pe piața forței de muncă. Aceste lucruri trebuie să se înscrie, subscrie și uh, obiectivelor de dezvoltare europeană până în 2020. În plus, pot să spun că am discutat problema ieri în grupul social-democrat și credem că acest raport uh, evoluează în direcția cea bună, dar avem și două întrebări în ce privește uh, cifrele 10 uh, respectiv 4. La paragraful 4, de exemplu, raportorul vorbește despre nevoia de modernizare a modelului social european. Uh, de asemenea, uh, raportarea vorbește despre o, un eșec al pieței. În uh, opinia noastră, însă, un eșec al pieței nu poate fi soluționat prin schimbarea modelului european social trebuie însănătoșită piața prin corectarea greșelilor de pe piață. Iar în ce privește paragraful 10, aici apar unii termeni pe care noi, noi nu-i prea înțelegem raportarul vorbește despre activarea statului bunăstării. Pentru noi această sintagmă nu este suficient de clară, îmi cer scuze. Și de aceea această sintagmă ne, trebuie lămurită și uh, ne-ar bucura dacă uh, ar mai încăpea loc pentru o altă întâlnire între raportoare și raportorii din umbră. Uh, pentru că în legătură cu aceste paragrafe 4 și 10, cu siguranță vă puteți aștepta amendamente din partea grupului nostru. Nu nu înțeleg de asemenea din acest raport de ce ar trebui să creștem vârsta de pensionare și de ce să limităm uh, pensionarea înainte de uh, termen. Și pe această temă ne dorim o discuție cu uh, raportarea și uh, evident ne bucurăm să avem discuția asta în, în prezența tuturor celorlalți uh, raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. Uh, urmează doamna Emily Torunen. Mm thanks a lot uh, to the rapporteur. I think it's a very, very good report. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc raportare pentru un raport foarte bun, clar, echilibrat, cu un conținut de valoare și cu priorități care consider că sunt corecte. Uh, abordarea uh, explicitată și în considerentul B, primele trei alineate, Abordarea este foarte bine explicată. Arată anume că investițiile sociale nu trebuie să fie văzute ca niște cheltuieli care pot fi reduse, ci tocmai ca niște investiții care urmează să genereze câștig. În legătură cu cifra 1, definirea, eh, definiția investițiilor în domeniul social. Poate că ar, trebui, ar fi bine să găsim o definiție ceva mai exactă. Sincer, nici eu nu am găsit încă una mai bună, dar ar trebui să ne mai gândim la asta. În ce privește apoi, la punctul 10, eh, creșterea vârstei de pensionare. Eh, acest punct a fost amintit și de grupul SND. În mai multe țări membre, nu doar în țara mea, Eh, de altfel în țara mea este cea mai mare dintre toate țările OCDE. Da? Eh, de exemplu, în țara mea, eh, vârsta de pensionare este ajustată la rata speranței de viață. Deci eu mă aștept să intru, ies la pensie la 70 de ani aici nu cred că trebuie să ne mai punem problema de creștere a vârstei pensionare, pentru că oricum în statele membre deja această problemă este discutată, dacă nu și aplicată. Apoi, la punctul 5, suntem eh, de acord cu această listă, listă indicativă, dar considerăm că trebuie să spunem că în ciuda Eh, situație de criză trebuie să menținem un eh, nivel minim al serviciilor eh, sociale care să garanteze traiul deasupra limitei sărăciei pentru majoritatea populației. Apoi, garanția tinereții Uh, despre care am tot vorbit, uh, aici trebuie să uh, consolidăm și mai mult măsurile care vin să întărească includerea tinerilor pe piața forței de muncă. Punctul 13 este cireașa de pe tort, adică pactul acesta social. Trebuie să ne gândim mai bine cum ne imaginăm la concret acest pact Uh, ar trebui, urma să se materializeze printr-o concluzie a Consiliului? Cum, cum vrem ca, ce formă dorim să îi oferim acestui pact? Asta trebuie să ne preocupe. În rest însă, uh, cred că uh, ca punct de pornire este un raport excelent și cu siguranță că va fi posibil să găsim soluții de bun augur. Mulțumire încă o dată raportoarei. Mulțumesc, uh, Phil Benson. Uh, Iau cuvântul în uh, numele Ritei Manner. Mulțumim raportare pentru proiectul său de raport echilibrat. Uh, conținutul său este o contribuție relevantă pentru soluționarea problemei de ocupare și arată care sunt soluțiile care e, sunt necesare pentru a e, mobiliza e, lucrurile, pentru a le scoate din impas. E, de asemenea, evidențiază e, această idee a pactului e, social, pentru care ar trebui să fie stabiliți niște indicatori foarte clari. Uh, pentru ca serviciile uh, sociale și de securitate socială să poată fi predictibile și pe plan macroeconomic. Uh, de asemenea, raportului amintește inovarea socială, investiția în educație și pregătire vocațională. Prin acestea este posibil să creăm noi locuri de muncă și putem asigura creșterea. Eh, obiectivele pentru 2020 eh, ne privesc pe toți și investițiile trebuie să fie pe termen lung, pentru că doar așa pot să crească bunăstarea socială. Eh, mă bucur încă de pe acum să avem o cooperare strânsă și fructoasă cu raportorul. Mulțumesc! Mulțumesc că dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului De Volț. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to thank the rapporteur for... Mulțumesc, uh, vreau să mulțumesc uh, raportare pentru acest raport interesant și implicit mulțumesc uh, evident și raportorilor din umbră, pentru că, iată, ne oferă o bază excelentă pentru discuții uh, următoare. Este un raport foarte actual, aș zice, vizează probleme uh, care ne privesc pe toți în această uh, vreme. Deocamdată, însă, evident, uh, mă bucur uh, cu aceste observații preliminare să avem și alte discuții pe această temă. Mulțumesc! Danke, dann darf ich zum Schluss noch einmal... Mulțumesc și încheiere dau cuvântul încă o dată raportoarei. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo cieszę się, cieszę się ogromnie, że... Mulțumesc. Mă bucur că acest text uh, întrunește interesul atâtor uh, colegi și că am avut deja o primă dezbatere uh, foarte interesantă, cu, inclusiv cu observații și comentarii foarte concrete. Um, Uh, m-aș fi bucurat dacă comisia ar fi uh, reacționat ceva mai detaliat. Uh, am fost puțin dezamăgită că a avut un comentariu foarte general și foarte succint, dar mă bucur că vom putea avea un dialog structurat de acum încolo. Mă bucur și cu, să colaborez cu colegii din comisie, cu raportorii din umbră și sper că vom avea un raport foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, vă propun calendarul pentru amendamente. Ele pot fi depuse până în 14 mai ora 12, iar votul în Comisia de Ocupare va avea loc pe 10 iulie și va ajunge să fie eh, votat în plen în sesiunea din septembrie. Cu aceasta am creat eh, punctul 12 de pe ordinea de zi. Dacă îmi permiteți, suspend reuniunea asta până la 10.45 când sunt programate voturile. übersetzt. <laughs> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Mate colegi, estimați colegi, ajungem acum la voturi. Ihre Karten und sie auch eingesteckt und alles okay. Sper că toată lumea are cartela de vot. Sper că și numărul celor care uh, în numele grupurilor politice urmează să voteze a fost verificat. În cazul acesta începem și începem cu avizul Nadiei Hirsch în legătură cu cele 20 de preocupări ale cetățenilor și cetățenilor în legătură cu funcționarea pieței interne. Și uh, un paragraf, uh, un aliniat nou înainte de aliniatul 1, un amendament uh, în nu, mă scuzați, spune președinta. Aici va fi vorba de considerentul A și nu se supune la vot. E corect? Ba da, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci, se adoptă. Amendamentul 2 din partea aceluiași raportor pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm electronic. Cine este pentru? Prea mulți. Doi în plus din partea PPE. Puteți să decideți între dumneavoastră cine să voteze? că au fost doi în plus. Da? Ați lămurit lucrurile. Bun, atunci s-a închis botul. Da, dispunem de cifre. Se pare că nu. Am închis votul. Treizeci și șase pentru, doi împotrivă. Amendamentul trei. din partea Silviei Rapti și alții. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. S-a adoptat. Se adoptă. Amendamentul 4 din partea Silviei Rapti și altor colegi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Bun. Se adoptă. Avem și un amendament oral din partea raportoarei. A fost distribuit. Există obiecții? Nu. Atunci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Aș vrea să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. se respinge pentru că avem 21 de voturi pentru și 21 de voturi împotrivă, se respinge. Asta înseamnă că trecem la diversele amendamente și atunci amendamentul 5 din partea Nadiei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri ce se întâmplă cu grupul S și D. Amendamentul 5. Bun. Pentru. Amendamentul 5 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În felul acesta devine caduc. Retras, de fapt, amendamentul 6. Compatibil este amendamentul 7 pe care îl să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8, de asemenea compatibil, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș vrea să verificăm electronic. S-a deschis votul. socialdemocrații au un vot în plus. Vă rog să vă decideți. E în regulă. S-a închis votul. Da, se respinge, pentru că există 21 de voturi pentru 21 împotrivă. afișajul este destul de lent. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. PPE-ul are un vot în plus. Vă rog să lămuriți între dumneavoastră cine nu trebuie să voteze. Deci un vot în plus din partea PPE. V-ați lămurit? Da. Atunci putem închide votul. Se respinge 18 pentru 25 împotrivă. aliniatul 1A nou și amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Verificăm electronic, s-a deschis votul. S-a deschis votul. Din nou un PPE în plus. Bun. Acum e în regulă, putem închide votul. 19 pentru 23 împotrivă se respinge. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Există o posibilitate. S-a convenit ca amendamentul 11 să fie supus la vot suplimentar. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 17 din partea Iuteșteanruc și altora. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18, Kinga Gânci. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Rica Măner și-a retras propunerea. Compromisul 10. Ce? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Mă scuzați, spune președinta, compromisul de? cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci și șase. Din partea domnului Pupachis, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că e nevoie de o verificare electronică. Pentru 27 s-a deschis votul. Un vot în plus de la PPE. Verificați, vă rog. Bun. Acum putem închide votul. S-a închis. 18 pentru 25 împotrivă se respinge. 28. Aici avem un vot pe părți. Prima parte. Este scrisă, e limpede ce propunem în prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la un al doilea subtitlu, cu un amendament oral din partea raportoarei, aveți textul, există obiecții împotriva amendamentului oral, se pare că nu e cazul, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniat suplimentar 4, amendamentul 37 din partea Silviei Rapti și alții, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Un amendament oral din partea raportoarei în legătură cu un nou subtitlu 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. compromisul I, aliniatul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă un aliniat suplimentar după 7, amendamentul 55 din partea Riei Omenreuten. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniat suplimentar, amendamentul 57, din partea Veronica Lopei Fontanie, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă un alt aliniat suplimentar din partea Ramonei Mănescu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vă propun să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 19 împotrivă, o abținere. Și un nou subtitlu din partea raportoarei, o modificare orală, dacă nu există obiecții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la un aliniat suplimentar în legătură cu amendamentul 62 din partea Iute Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Un alt amendament, 63 din partea Iute pentru? Împotrivă abțineri. Cred că se adoptă, dar aș vrea să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru 18 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Aliniat suplimentar după 9, amendamentul 67, Iuta Ștanruc, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Dar aș vrea să verificăm. A fost foarte strâns votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru 25 împotrivă se respinge. O nu există nicio abținere. Un amendament suplimentar din partea lui uh, Patrick Loiaric e 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 militurunăn. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67 Nadia Hirsch, raportoarea, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 68 Iuta Ștanruc, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la un nou subtitlu. După 5, 9, Raportoarea, are cineva împotriva amendamentului oral altceva Nu, în cazul ăsta cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm. Bine. Deci, s-a deschis votul. Compromisul K. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru, 14 împotrivă și o abținere. Trecem la Aliniatul suplimentar cu un amendament din partea Kinge Guns 73, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu știu, este prea repede sau prea lent. Am deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru două voturi împotrivă o abținere. Cer scuze, spune președinta. Voi încerca să fac niște pauze între diversele anunțuri. Un aliniat suplimentar, amendament din partea Ramonei Mănescu, numărul 74, cine este pentru? Mă iertați, devine caduc acesta. Subtitlul 6, un amendament oral din partea raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Un aliniat suplimentar, amendamentul 75 din partea Iuteștean, rug două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Patruzeci și doi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 76 din partea Iutei Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge din punctul meu de vedere. 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. De asemenea se respinge. Și votul final. Vot electronic s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă și nici o abținere. Felicitări raportoarei. jetzt komme ich zu dem nächsten. Trecem acum la următorul raport. Din partea lui Ole Christensen, un aviz în legătură cu modificarea directivei 2008, linie 106, din partea Comisiei, privind nivelul minim de formare a navigatorilor. Dacă toată lumea are textul, putem să trecem la vot. Amendamentul 5 al raportorului cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? A, e doar unul lingvistic, lingvistic. Trecem peste asta. Amendamentul 9. Cine pentru? cine în favoarea amenamentului 9. Cine este pentru amenamentul 9? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. De fapt, vorbim aici despre un vot în bloc. Sunteți de acord să votăm uh, toate amendamentele până la 20 inclusiv, în bloc? Bun. Se pare că nu este cazul, atunci mergem mai departe cu amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Domnule Christensen, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit din partea lui Filip de Backen, supleant, că a, la 13 dorește să păstreze varianta propusă de, consi- de comisie. Dar eu m-am opus ștergerea acelei secțiuni din text pentru că altminte ar urma să fie menționat același text de două ori. Doar am vrut să vă dau această explicație. Am înțeles. Deci, acest lucru vizează amendamentul dumneavoastră 13 și acum întreb cine este în favoarea amendamentului 13. Cine împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. N-am înțeles. Please ask to look at it. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun să uh, aruncați o privire asupra formulării în text, pentru că dacă votăm, adoptăm așa uh, amendamentul uh, uh, 13, atunci uh, uh, textul va fi menționat de două ori în, în dispozitivul directivei. Președinta. Deci, amendamentul 13 este adoptat. Și dacă mai este nevoie de o corectură, și dacă există probleme, atunci uh, acest lucru se va rezolva înainte de votul în plenară, da? Bun. Amendamentul 14 al raportorului. Bloc va și. Cred că de aici e posibil să votăm în bloc uh, până la 20. Ok. Ich habe verstanden, dass wir... Am înțeles. Deci de la 14 până la 20 înțeleg că putem vota toate amendamentele raportorului în bloc. Cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A, acum. Cine pentru, cine împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 22, 23 ale a raportorului putem să le votăm în bloc. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mai departe, amendamentul 25 al raportorului, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. 1 uh, până la 3 în bloc, dacă sunteți de acord, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă uh, amenamentul pe marginea considerentului 7, Ian Kozlovski, cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amenamentul 4 al raportorului, cine pentru, împotriva, abține, se adoptă. Și un ultim considerent uh, cu amenamentul numărul 27, Filip de Bacher, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Iată și votul final Deschid votul electronic. A votat toată lumea? Atunci eh, închid votul. 37 pentru, 2 împotrivă, 0 abțineri. Felicitări raportorului. Și acum avem plăcerea să trecem la raportul colegiul Maraie Cornelison cu privire la propunerea pentru un regulament al Parlamentului și al Consiliului privind instrumentul de preaderare IPA 2. Toată lumea are lista de voturi? Perfect. Atunci încep cu Amendamentul 53 al domnului Obermeier. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 54 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 57 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 55. Uh, amendamentul King Guns. Cine pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 56 Mar Marabizotto, cine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amenamentul 8 al raportoare, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amenamentul 9 al raportoare pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 s-a retras. Atunci numărul 10 al raportoare, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 al raportoare, pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 59, compatibil cu precedentul, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aceasta trecem la 62, Obermeier, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63, Iuta Steinruck. Cine pentru? Împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 63, Iuta Steinruck. Deschid votul. A votat toată lumea? 20 pentru, 23 împotriva, se respinge. Amendamentul 64 a domnului Cacin, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 65, King Guns, cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 66 King of Guns, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 67 King of Guns, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 68 King of Guns, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 14 a raportoare, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 15 a raportoare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum compromisul B, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 al a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 a lui Obermeier, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 a raportoarei, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 a raportoare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 Um, bun. Uh, deci verificăm electronic cu vot uh, deschis. Vot închis. 24 pentru, 19 împotrivă, fără abțineri, se adoptă. 21 al a raportoare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 74 al lui Obermeier pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 Obermeier pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 76 Obermeier, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 Obermeier pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 al raportoare, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78 a Iute Steinruck, compatibil cu 28, cine pentru, împotriva, cine se abține, se adoptă. 79 lui Obermeier, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 80 al lui Iute Steinruck, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, 29 a raportoarei e compatibil cu 79, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 Obermeier, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amenamentul 82, Obermeier, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 83, Obermeier, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 84, Obermeier, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 85, Obermeier, pentru, împotriva, abțineri, se respinge și asta. 30 a doamne Bizotto. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. 31 Obermeier. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 32 Bizotto. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 33 Akingă Gönz. Cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 34 al lui Obermeier, cine pentru, împotriva, cine se abține, se respinge. 35 al lui Cacin, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 al a raportoare, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 36 al lui Obermeier, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 37 a doamnei Bizotto, compatibil cu precedentul, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 38 a domnului Obermeier, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 39 a doamnei Steinruck, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Doi raportoare. cine pentru, împotrivă, împo- abțineri, se adoptă. 40 Obermeier, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 al Iute Steinruck, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 Adamne Bizotto, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Treia raportoare, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43-a lui Obermeier, cine pentru? A, de fapt, cade, cade, nu se votează. Trecem la 44, Iuta Steinruck, cine pentru? Cine, cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 45. Obermeier. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Iuta Steinru cu un amendament oral pe care îl găsiți în lista de vot. Aveți ceva împotrivă? Nu? Atunci să-l supun la vot. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4 compatibil cu 45-46. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47. Obermeier. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48. Franz Obermeier. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 49. Obermeier. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge și asta și numărul 50, Obermeier, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 a raportoarei, cine e pentru, împotriva, cine se abține, ia ca hai să verificăm. Deschid votul pe amendamentul 5 al raportoarei. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă 20 pentru, 25 pentru, 17 împotrivă, o abținere. Amendamentul 5.1, doamna Bizotto, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Tot doamna Bizotto, cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 6 a raportoare. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Numărul 7 a raportoare. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă și asta și acum trecem la votul final al avizului astfel amendat, vot electronic, votul este deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Votul, eh, raportul se adoptă cu 39 de voturi pentru, 2 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportoarei. So, jetzt kommen wir zu dem Trecem la următorul raport. Este vorba despre un aviz pentru Comisia Econ privind antreprenoriatul social și încep cu amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 7. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19 cu amendamentul oral din partea Iuteștein Râc Există obiecții? Nu. Atunci îl supunem la vot. Cine este pentru? 19 cu amendament oral. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri. Verificăm. Cine este pentru? 19 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 18 pentru 22 de voturi împotriva o abținere. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic, nu sunt foarte sigură. S-a deschis votul pentru 20, cine este pentru? A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. 24 pentru 18 împotriva o abținere. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge de asemenea 23 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, Deci, suprem la vot 25. Nu, devine caduc. 26. Din partea domnului Cercas și doamnei Ștenru cu amendament oral, dacă se acceptă amendamentul oral, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge de asemenea. Douăzeci și nouă Amendament Iuta Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cu amendament oral. Există obiecții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. De asemenea cu amendament oral. Vă întreb dacă există obiecții împotriva amendamentului oral. Nu. Cine este pentru 31 cu amendament oral? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Considerentele. Numărul 1, King Against, cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, se adoptă. 2, pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. Numărul 3, King Against, cine este? Cu un vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, Iuta Stanrup, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, Iuta Ștanrup, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Și trecem acum la votul final. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 25 de voturi pentru 16 împotrivă două abțineri. Felicitări raportoarei. acum ultimele voturi. Este vorba despre un amendament oral din partea președintei grupului nostru, Pervanș Perez, și începem cu întrebarea votul legat de întrebare și după aceea vom avea trei amendamente din partea domnului Milan Cabernoch. Asta urmează să votăm, dacă toată lumea are în față documentul. Începem cu primul amendament din partea lui Milan Cabernoch. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Cel de-al doilea amendament pentru? Împotrivă abțineri se respinge de asemenea. Al treilea pentru împotrivă abțineri se respinge de asemenea și ajungem la votul final. În legătură cu această întrebare, acum avem vot electronic. S-a deschis votul și dacă a votat toată lumea, închidem votul. Bun. 39 pentru 2 împotrivă, 2 abțineri. Această întrebare a fost adoptată. Și rezoluția acum, rezoluția la care Pervanș Perez este raportoare, începem cu, ă, cu amendamentul 1 din partea Nadiei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Domnul Cercas, cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă de asemenea. Amendamentul 3, Cercați cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. Amendamentul 4, Jean Lambert, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, Alexandru Cercas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. 6, Jean Lambert, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A, se adoptă. 7. Alejandro Cercas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Jean Lambert, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Alejandro Cercas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 10 5 la cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 5 din part, 15 din partea lui Milan Cabernoc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm bine. Nici nu eram sigură. S-a deschis votul pentru 15. S-a închis votul. 23 pentru 20 împotrivă. Da, fără abțineri se adoptă. Și acum amendamentul 16, ceava ori, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17, Nadia Hirsch. Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 18. Milan Cabenoc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 19. Ceaba ori, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Nu era clar. Să verificăm. 19. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 24 de voturi pentru 19 împotrivă fără abținerii. Numărul 20. Milan Cabenoc. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 21. Cu amendament oral din partea lui Milan Cabanoc, cine se pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 23 Gin Lambert, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Milan Cabanoc, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 25. Alejandru Cercas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 26. Jean Lambert, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 27 Milan Cabanov. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 Ceaba Ări. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinta, era vorba despre două părți. Nu am precizat, deci prima parte pentru amendamentul 28, cea origine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Și trecem acum la 29. Nadia Hirsch, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alin... Amendamentul 30, Alexandru, îți cercați pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31, Milan Cabernoch, prima parte, cu amendament oral. Din partea Pervanș Perez, de acord cu amendamentul oral, da, nu există obiecții, atunci să punem la vot prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 Jean Lambert. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 Nadia Hirsch pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 Nadia Hirsch, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 35 Cin Lambert, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă de asemenea. 36 Milan Cabernoc, cine este pentru? Împotrivă e compatibil, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic pentru 36. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 21 pentru 22 împotrivă. Nicio abținere. Se respinge. 37. Alexandru Sercas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Alexandru Sercas, vot pe părți. Prima parte cu amendament oral din partea grupului ALDE. Există obiecții? Nu? Atunci supunem la vot prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, trei cuvinte, but, warns și unemployment. Cine este pentru? Împotrivă, se pare că se respinge. Deci aceste cuvinte dispar. Amendamentul 39, Milan Cabanov, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 40. Ceaba Ării. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Eu sper că s-a adoptat, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 19 împotrivă, nicio abținere se adoptă. 41 Nadia Hirsch, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 Milan Cabenoc, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Da, foarte strâns votul. Să verificăm. S-a deschis votul. Că a votat toată lumea, s-a închis votul 15 pentru 21 împotrivă, 7 abțineri, se respinge. 43. Ceaba Ării. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 44, ceaba, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, Milan Cabanoch, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46, Jean Lambert, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Alejandro Sercas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Milan Cabenoc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se pare că da. Trecem la 49 cu amendament oral. Există obiecții în legătură cu amendamentul oral? Nu? Atunci să punem la vot. 49 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 ceva ori. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 Milan Cabenoc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 Ceabaiori cu amendament oral din partea lui Pervanș Perez. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? se adoptă și ultimul amendament din partea lui Jean Lambert. Cine este pentru? 53. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Și votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 40 pentru un vot împotrivă și două abțineri. Documentul a fost adoptat. Mulțumesc! Și în felul acesta încheiem și voturile pentru astăzi. eine gute Nachricht. Wir haben este bună. Am parcurs uh, agenda pentru această întâlnire. Încheiem ședința și vă doresc o plăcută pauză de prânz.